Dear colleagues, I guess uh, we can we can begin this joint. Dragi colegi, haideți să începem această reuniune comună a celor două comisii. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Aveți propuneri de modificări ale ordinii de zi? Nu. Atunci considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Uh, anunțurile președintelui nu am anunțuri. Așa că trecem la punctul 3. Doresc să urez bun venit doamnei Vicky Ford, președinta Comisiei IMCO și membrilor Comisiei IMCO și, bineînțeles, membrilor Comisiei Jurii. Ne aflăm azi aici pentru a asculta prezentarea propunerii Comisiei, o propunere de directivă privind anumite aspecte legate de contractele uh, pentru furnizarea de conținut digital uh, și uh, evaluarea de impact făcută de Comisie. A doua parte a ședinței va fi condusă doar de doamna Ford. Doamna Ford are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Și eu doresc să urez bun venit și tuturor celor care ne urmăresc în direct pe internet, pentru că <laughs> avem, există mult interes pentru uh, um, îndrăsările noastre digitale din uh, uh, mediile virtuale. Mă bucur că discutăm astăzi un dosar esențial din uh, domeniul uh, pieței unice digitale. Vom coprezida prima parte a ședinței pentru că primul dosar este de responsabilitatea comună a celor două comisii Um, aceste responsabilități partajate sunt ceva nou, dar uh, um, um, la raportul de inițiativă am colaborat foarte bine, deci sper că se va fi la fel uh, și în procesul legislativ. Ideea este să reunim deputați cu experiență din diferitele comisii pentru a obține cele mai bune rezultate pentru cetățenii pe care îi servim. Deci, urez bun venit tuturor celor care ne urmăresc online. Documentele sunt disponibile pe aplicația e-meeting și aveți codurile QR. Dacă nu sunteți obișnuiți să folosiți aplicația, puteți uh, uh, să um, citiți codul QR uh, cu aparatul dumneavoastră mobil pentru a avea acces la documente. Mulțumesc! După această introducere din partea doamnei Ford, voi da cuvântul lui Dirk Stadmeier șeful unității pentru dreptul contractelor de la Comisia Europeană. Vă rog dacă vă puteți limita la 10 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte subcint. Mai întâi vă mulțumesc pentru invitație la această reuniune comună a celor două comisii. Mă bucur că cooperăm cu ambele comisii și că vom beneficia de experiența ambelor. În paralel cu prioritatea uh, președinției olandeze a Consiliului, în care negocierile au progresat bine, așteptăm cu neașteptare cooperarea cu cele două comisii parlamentare. Ceea ce privește prezentarea propunerii privind uh, conținutul digital, doresc să spun mai întâi că aceasta este prima propunere din cadrul strategiei pieței unice și această strategie se ocupă de toate obstacolele majore identificate în calea finalizării pieței unice digitale în mod holistic care este logica politică și economică care stau la baza acestei propuneri. Când am comparat uh, rata creșterii comerțului electronic, care este unul dintre principalele motoare de creștere în Uniunea Europeană, ne-am dat seama că suntem în urma Statelor Unite. Doar aproximativ o treime din consumatori cumpără um, fac cumpărături transfrontaliere și doar o treime uh, dintre agenții economici vând um, la nivel transfrontalier. Și de aici rezultă această diferență în comerțul electronic transfrontalier și de aceea suntem în urma Statelor Unite în ceea ce privește rata creșterii acestui tip de comerț. De aceea dorim să schimbăm lucrurile. Deci, Comisia are două obiective cu această propunere. Întâi, dorim companii mai competitive care să nu vândă doar în țările lor, ci pe întreaga piața unică digitală crescându-și astfel părțile de piață și devenind mai competitive în Europa, dar și în comparație cu concuren- concurenții din afara Europei. Și dorim și să sporim încrederea consumatorilor, stabilind standarde europene foarte ridicate pentru achizițiile transfrontaliere. Când am pregătit evaluarea de impact, am uh, examinat situația juridică și situația economică. În ceea ce privește cea juridică, am constatat în ceea ce privește conținutul digital că nu există aproape deloc legislație specifică la nivel european. La nivelul statelor membre, situația este foarte heterogenă pentru că statele membre aplică legi generale ale contractelor și uh, aceste contracte arată foarte diferit. Uh, unele sunt considerate contracte de vânzări, altele contracte de servicii, alte contracte de închirieri și altele uh, incorporează toate aceste tipuri de servicii în funcție de natura contractului. Și de aici um, derivă o serie de uh, seturi uh, de posibilități de a obține remediere, unele obligatorii, altele nu. Și o tendință constatată în mai multe state membre și știm din discuțiile bilaterale că destul de multe state membre se gândesc la aceste lucruri și anume legiferarea specifică în legătură cu conținutul digital. Am examinat legile care există, specifice sau care sunt în proces sau care se află în proces legislativ, în procesul de a fi adoptate. Acestea sunt diferite în ceea ce privește domeniul de aplicare și în ceea ce privește conținutul. Singurul lucru pe care le au în comun sunt că sunt obligatorii. Și asociațiile agenților economici cu care s-au întâlnit cu noi și ne-au spus trebuie să faceți ceva dumneavoastră la comisie înainte să, de a avea 28 de seturi de legislații naționale peste tot și să nu mai putem să facem față acestei situații, mai putem să ne vindem produsele în uh, întreaga piață unică digitală. Dacă examinăm în mod mai specific problemele consumatorilor și ale întreprinderilor, uh, aceste diferențe între legislații creează costuri pentru uh, companii, dar și apar și creează probleme și pentru consumatori. Piața este mare. Aproape 17 milioane de consumatori au folosit cele patru tipuri principale de conținut digital, muzică, stocare pe cloud, programe antivirus și alte tipuri de produse și un consumator din trei s-au confruntat cu probleme uh, Um, în legătură cu acest conținut digital uh, achiziționat. Problemele sunt de diferite tipuri, dar de multe ori apar probleme de conformitate, cum ar fi calitate mai slabă, incapacitate de a avea acces la conținut și așa mai departe. Și doar 10% dintre acești 17 milioane de consumatori au primit soluții la problemele lor. Și de aici apare un detriment clar, un, un prejudiciu financiar și nefinanciar suferit de acești consumatori. Și acum uh, doresc să vă explic de ce acoperim conținutul digital și nu datele. Uh, acoperi datele în această propunere este, cred, una dintre principalele uh, realizări ale acestei propuneri. Când am examinat piața, ne-am dat seama că conținutul digital reprezintă o parte de piață mare. Deci există diferite seturi de date, dar ni se confirmă faptul că în cazul unui set de date, 30% din consumatori au acces la software de antivirus, uh, de navigare sau uh, de servicii de cloud. Uh, a 17% din consumatori urmăresc evenimente pe internet și alte, alții urmăresc programe de televiziune sau filme sau seriale. Deci, um, este o parte de piață importantă și consumatorii sunt deci ce în ce mai conștienți. Uh, peste 80% din consumatori sunt conștienți de faptul că datele personale cu care plătesc au o valoare economică. Deci știu că dau ceva care valorează ceva, valorează bani. Și mai mult de o treime din consumator, 36% dintre cei care au acces la conținut digital în schimbul datelor se confruntă cu probleme. Întrebarea este de ce acești consumatori nu ar avea aceleași drepturi ca și consumatorii care plătesc cu bani. Dacă um, descarci un uh, cântec care costă 0,99 de euro, este evident că ai dreptul dacă nu funcționează uh, acel cântec. Dintr-un studiu OCDE din 2002, data nașterii costă 2 dolari. Deci, de ce consumatorii care plătesc cu date personale, adrese de e-mail, adresă postală, uh, vârsta sau genul, ar avea mai puține drepturi sau nu ar avea deloc drepturi în comparație cu cei care au plătit cu bani? Și mai există un argument suplimentar din punctul de vedere al ofertei. Dorim să creăm uh, um, în uh, condiții echitabile, pentru că dorim uh, să fim neutri din punct de vedere al tehnologiei uh, și să facem față provocărilor viitorului. Centrele de distribuție sunt din ce în ce mai neclare. Dorim să evităm ca situația în care, printr-o modalitate de a Um, face designul produsului să evite anumite reguli și astfel să se ofere anumite avantaje competitive unor furnizori și nu și altora. Deci iată pe scurt care este logica um, politică și economică în legătură cu această propunere. Câteva cuvinte despre propunere. Întâi, e foarte important să spunem că aceasta este o direct, directivă care dorește să realizeze o armonizare uh, completă, țintită. Deci este o directivă de armonizare completă, adică creăm posibilitatea ca să există un singur set de reguli pe baza cărora uh, să se poată vinde, consumatorii ar putea să-și vândă datele. Și este o abordare țintită. Deci ne-am concentrat doar pe problemele identificate și de aceea această propunere are doar vreo 20 de articole de substanță și acesta este uh, o diferență majoră cu uh, dreptul european al vânzărilor, uh, care avea 186 de articole. Deci este o abordare foarte concentrată pe anumite probleme și uh, nu mai este o abordare opțională, ca și în, în cazul dreptului european al vânzărilor, ci este o abordare de tip armonizare care se concentrează pe probleme. Și, în fine, uh, propunem o directivă, nu un regulament. Și astfel lăsăm statelor membre posibilitatea de a adapta aceste reguli uh, dreptului contractelor din jurisdicția lor. Deci nu spun că este natura contractului. Statul membru va putea spune că în continuare că este un contract de servicii, de vânzări sau de închirieri, dar oferă consumatorilor drepturi. Deci vizăm rezultatul, dar statele membre pot să integreze aceste reguli în legislația lor națională și de aceea nu se creează probleme legate de dreptul contractelor în statele membre. Deci acesta este primul cluster de măsuri pe care îl armonizăm. Definim larg conținutul digital, am explicat deja de ce. Dorim să fim neutri din punctul de vedere al tehnologiei și să facem față provocărilor viitorului. Dorim să creăm condiții echitabile și să nu există discriminări în funcție de categoriile de conținut digital sau în funcție de canalul de distribuție ales. Deci acoperim o gamă foarte largă de conținut digital. Conținutul digital din mediile tangibile, cum ar fi muzica de pe un CD sau filmul de pe un DVD, de asemenea software, programele care pot fi descărcate, un program Office, de exemplu, sau programe care pot fi accesate prin streaming pe internet. De exemplu, se pot urmări filme pe internet, se poate asculta muzică pe internet, se poate avea acces la programe direct pe internet. Acoperim și anumite servicii, de exemplu, de stocare de fotografii pe cloud sau participarea la so- mediile sociale. Deci, mm, eh, domeniul de acoperire este larg pentru a crea un cadru cât mai echitabil um, pentru a vorbi din nou despre conținutul digital eh, obținut uh, în schimbul datelor, subliniem faptul că nu dorim să reglementăm întregul internet. Deci nu spunem că de câte ori dai un click pe Google sau pe YouTube, uh, se aplică directiva. Am avut un punct de vedere pragmatic. Am examinat lucrurile din punctul de vedere al consumatorului mediu consumatorul mediu, când uh, își transmite datele, știe că dă ceva, dar nu-și dă seama, uh, nu seama că și adresa sa IP sau metadatele sale sunt colectate sau un consumator, dacă un consumator trebuie să se uite la, un, la o reclamă ca să intre pe un site, noi nu reglementăm aceste tipuri de Uh, servicii. Deci ne concentrăm doar pe anumite aspecte și vizăm doar datele care sunt clar necesare pentru funcționarea contractului și nu pe cele care trebuie colectate pentru că există cerințe legale sau pentru că pentru a se putea oferi serviciu. De exemplu, dacă cumperi o aplicație de navigare, e normal ca Um, um, aplicația să te poată localiza. Dacă nu, nu-ți poate spune cum să ajungi din cutare loc în, în cutare loc. Deci aceste tipuri de date nu, uh, în cazul acestor date nu se aplică directiva. Dacă se cer doar aceste date, directiva nu se aplică. Apoi, am facem un text de conformitate. Folosim aici o abordare parțial nouă. Dăm prioritate criteriilor subiective. Ce scrie în contract contează. De ce? Nu dorim să existe conflicte între drepturile de proprietate intelectuală. Nu dorim ca uh, furnizorul să fie într-o situație în care, în lanțul de producție, în care are anumite restricții impuse de proprietarul drepturilor de autor și, dar pe de altă parte, să aibă obligații prin legea contractului. Nu dorim să punem furnizorul într-o astfel de dilemă, așa că ne concentrăm pe ce scrie în contract. Dar am analizat foarte multe contracte, unele nu sunt clare. Pentru că spun că furnizorul va încerca să facă tot ce stă în putere pentru a oferi cea mai bună calitate, dar nu stipulează un standard clar și de aceea noi introducem criterii obiective. Și uh, um, oferim consumatorului anumite drepturi. Aici ne limităm la nivelul directivei vânzărilor, adaptând-o la aspecte specifice. Și nu voi intra în detalii, domnule președinte, pentru că mi s-a terminat timpul. Doresc doar să spun că următorul cluster pe care îl armonizăm sunt modalitățile de exercitare a acestor drepturi. Aici, cel mai important este schimbarea în obligația dovezii. Și introducem noi drepturi pentru consumator dacă produsul este modificat după sfârșitul contractului și dreptul de a pune capăt unor contracte pe termen lung pentru a schimba furnizorul și pentru a introduce competitivitate pe piață. Deci ne-am concentrat doar pe aspectele care sunt cu adevărat esențiale, doar pe problemele cele mai importante și supunem discuției dumneavoastră. Sunt vreo 20 de articole de substanță care au obiectivul unor condiții echitabile de funcționare și uh, a obiectivul de a oferi uh, companiilor acces la o piață mai mare pentru a deveni mai competitive și mai multă încredere uh, consumatorilor pentru că știu că și dacă cumpără din altă țară au aceleași drepturi și un nivel ridicat de protecția consumatorilor la dispoziție. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am vorbit prea mult. Vă mulțumesc, domnule Stagmaier, pentru introducere. Acum dau cuvântul coraportorilor. Mai întâi are cuvântul domnul Fos, coraportor din partea Comisiei Juri. Axel, ai trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Staudenmaier, în principiu sunt de acord cu obiectivele, suntem întru totul de acord. Uh, mă bucur de faptul că se vorbește despre o armonizare de plină, pentru că în domeniul datelor uh, ele se mișcă foarte repede uh, peste granițe și de aceea uh, se pot evita uh, normele naționale câteodată și de asemenea mă bucur și că vorbim despre un drept echilibrat între partenerii la contract. Pe de o parte ne dorim ca drepturile să nu fie slăbite, dar pe de altă parte să nu există niciun fel de favorizare a altora. Aș avea o întrebare în ceea ce privește posibilitatea libertății de exercitare exercita o, activ- o, o activitate comercială, cât uh, de obligatoriu este ceea ce reglementăm noi sau totul depinde de contracte, deci de stipulările contractului? Asta ar fi o întrebare. Uh, vom avea face uh, cu o situație uh, în care există alte propuneri pe piața unică digitală, uh, unde sunt uh, vizate anumite aspecte juridice, bunurile tangibile, bunurile concrete, de exemplu, și cred că trebuie să dăm dovadă de consecvență, să încercăm să vedem dacă putem obține un astfel de coerență sau de, de consecvență. Nu știu dacă termenul de consumator nu induce în eroare, pentru că de fiecare dată e vorba despre un contract, de încheierea unui contract, dar când vorbim despre uh, contracte de vânzare, de închiriere sau de vânzare de servicii, atunci, uh, la nivel național, în unele legislații nu se vorbește despre consumator, ci despre vânzător și despre persoană care uh, achiziționează bunul respectiv sau prestator de servicii sau beneficiar de servicii și de aceea cred că poate că ar fi bine bine să um, nuanțăm mai bine termenul de, uh, de consumator. Mă bucur de faptul că uh, propunerea dumneavoastră se referă la viitor, dar uh, mă gândesc da, la articolul 2, definiția datelor digitale și a serviciilor digitale, um, e adevărat că avem Uh, o diferență, dar în ceea ce privește pre, uh, serviciile digitale, mă gândesc, de exemplu, și la alte servicii, de exemplu, uh, prestarea de activități în mediul digital. Și deci aici trebuie să fim, cred eu, mai clari. În ceea ce privește sfera de aplicare, articolul 3, aș avea și aici o întrebare. Dacă am înțeles eu foarte bine, ar trebui să avem relații sau relație contractuale doar de tipul B, B2C Uh, nu știu uh, dacă celelalte uh, prevederi juridice nu, pot, nu sunt incluse. La articolul 3, aliniatul 1, se vorbește despre Uh, conceptul de alte date, datele personale și cred că aici am avea uh, probleme uh, cu alte texte legislative, de exemplu textele cu privire la protecția datelor și apoi un alt aspect, la articolul 9, aliniatul 2, sarcina probei, aici mă refer la faptul că consumatorul atunci când a optat pentru un produs sau a cumpărat uh, un produs, atunci uh, trebuie să-l adapteze, să se asigure că este adaptat în mediul său uh, și mă întreb dacă furnizorul ar trebui și el să, uh, să se asigure că aceste condiții sunt uh, îndeplinite și aici s-ar uh, aplica sarcina plobei. Deci există acest raport între ofertant și consumator. Dar, deocamdată, acestea sunt nedumeririle noastre. Sperăm să primim un răspuns cât mai rapid. Mulțumim, domnule Fos. Poate ar fi bine să-i dăm doam- cuvântul doamnei Evelyn Gebhardt, dacă se poate, tot pentru trei minute. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această prezentare și aș dori să mulțumesc și Comisiei Europene pentru faptul că uh, dezbaterile pe care le-am uh, av- Mulțumesc Comisiei Europene pentru că... Îmi cer scuze, mă, mă, nu pot să mă concentrez să vorbesc și să ascult pe altcineva spune vorbitoarea. Deci, uh, mulțumesc uh, Comisiei că a ținut cont de toate dezbaterile în ultimul uh, mandat, a ținut cont de toate aceste discuții pe care le-am avut și le-a inclus, de exemplu, aceste opțiuni care sistemele, sistemul opțional care ne-a dus în impas a fost lăsat deoparte de această dată. Vă mulțumesc și de asemenea mă bucur și de nivelul foarte înalt de uh, Uh, pentru care a optat uh, Comisia Europeană, aș dori să mai spun uh, cu toate acestea că există totuși anumite aspecte pe care îmi pun anumite întrebări pentru că nu sunt foarte clar definite. În ceea ce privește sfera de aplicare, uh, această uh, împărțire între bunuri uh, concrete și servicii digitale nu mi se pare foarte convingătoare dacă ne uităm la definițiile din acest raport și alte rapoarte. Există foarte multe posibilități de suprapunere și există și anumite zone gri în care nu știm Uh, unde se are loc afacerea, dacă e vorba despre uh, afaceri online, uh, online sau doar obiecte. Ori vorbim, de exemplu, și de un domeniu precum internetul obiectelor și deci nu știu cum aceste diferențe pot fi situate Mă gândesc, de exemplu, la uh, mașina inteligentă care fără software nu uh, funcționează. Uh, unde situăm un astfel de uh, bun? Deci, iată întrebările care se pun acum. Și apoi, uh, produsele care uh, derivă, nu știm dacă este vorba despre un uh, serviciu, de exemplu, Uh, în funcție, deci dacă e vorba de conținut digital sau uh, e vorba de un produs care se situează uh, altundeva. Deci trebuie să cântărim foarte bine lucrurile. Um, apoi, prevederile contractului. Deci dacă apare un defect, se pare că există anumite prevederi contractuale care se aplică într-o anumită situație, mie mi se pare o formulare destul de vagă, pentru că prevederile contractuale pot să fie foarte diferite de la un stat membru la altul. Și mă întreb cum se pune problema armonizării, dacă principiile de bază din directivă sunt diferite pentru consumatori când vorbim, de exemplu, despre interesul special al consumatorului, intervin aici uh, mai multe uh, aspecte. Iată uh, câteva elemente pe care cred că ar trebui să le definim mai bine. Apoi ajung la uh, armonizare. Eu, în principiu, sunt pentru uh, armonizare, totuși depinde până la urmă de conținut. Și dacă am ascultat, ascultându-l pe antevorbitorul meu, pe colegul Fos, că în legătură cu sarcina probei din propunerea comisiei, deci dacă punem această sarcina probei în, uh, sub semnul întrebării, atunci și de plină armonizare ar trebui să fie contestată sau pusă sub semnul întrebării. Îmi pare rău. Uh, există, deci e vorba de probleme foarte concrete și cu cât uh, le clarificăm mai repede cu Comisia Europeană, cu atât vom putea lucra mai bine și mai rapid. Dar dar în orice caz noi considerăm că uh, această propunere pe ansamblu este satisfăcătoare dacă clarificăm elementele de care vorbeam. Doamna Ford, în uh, program se spune că ar fi mai bine ca comisia să răspundă la întrebările raportorilor, dar dacă sunt de acord colegii, poate ar fi bine să dăm cuvântul uh, colegilor, pentru că avem o lungă listă de uh, intervenții anunțate și după aceea putem uh, să dăm cuvântul comisiei. E toată lumea de acord cu această procedură? Bine. Atunci, aș dori să dau cuvântul doamnei Parvanova pentru raportorii. Doamna Parvanova nu este. Virginie. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru această propunere care conține progrese foarte importante, mai ales în ceea ce privește uh, consumatorii europeni și acoperă un vid juridic, pentru că există foarte puține state membre care au uh, uh, prevederi de protecția consumatorului în domeniul digital și în ceea ce privește sfera de aplicare, care este destul de vastă, sunt incluse, de exemplu, și contractele încheiate, în schimbul unei contribuții care nu este pecuniare. Deci pentru noi toate acestea sunt uh, progrese sau elemente pozitive. Trebuie însă să fim uh, vigilenți. De exemplu, trebuie uh, să ne gândim la dreptul consumatorilor în general, să dăm dovadă de consecvență și să ne armonizăm sau să ne sincronizăm cu nivelurile de protecție pentru vânzările online Uh, și uh, în general și aș dori să asigurăm o mare coerență între lucrările noastre. Apoi, compatibilitatea cu directiva privind datele personale, uh, obligațiile cu privire la recuperarea datelor, cum urmează să se facă legătură între textul pe care îl discutăm astăzi și directiva cu privire la protecția datelor. Și doream să mai insist și asupra unor aspecte care cred că ar trebui să fie sau uh, îmbunătățite sau consolidate, de exemplu, noțiunea de interoperabilitate. În definiția propusă, uh, se propune o uh, obligație de compatibilitate în ce privește interoperabilitatea. În ceea ce privește sfera de aplicare, cred că ar trebui să clarificăm Uh, atunci când conținutul digital uh, e folosit pe un suport concret, să vedem uh, care este sfera de aplicare, sub ce reglementări intră aceste produse. Apoi mă bucur de faptul că directiva acoperă și contractele care se încheie cu furnizarea de date, dar cred că trebuie să includem și contractele cu o furnizare pasivă de date, pentru că dacă nu, lăsăm uh, un mare număr de situații în afara sferei de aplicare a acestei directive. Iar în ceea ce privește criteriul de conformitate și așteptările consumatorilor, uh, în prezent se face trimitere la termen și la condiții, deci vânzătorul poate hotărască, să hotărască definiția acestor criterii de conformitate, având în vedere tot ce se întâmplă în celelalte domenii uh, cu privire la protecția consumatorilor. Trebuie să ținem cont de așteptările legitime ale consumatorilor, dar în orice caz noi vom încerca să îmbunătățim uh, textul pentru ca propunerea să fie cât mai performantă. O să dăm drumul la cronometru Vă rog să nu depășiți un minut și jumătate, pentru că am foarte multe intervenții anunțate. Vom începe și o listă a vorbitorilor pentru cei care nu sunt raportori alternativi. Andrei Van Boy sunt vă lua cuvântul numele lui Anduțent. Da, într-adevăr, mulțumesc Vicky. O reprezint pe An, pe Dan. Spune că salută propunerea comisiei, dar uh, cred că consumatorul are nevoie de un uh, set de reguli atunci când cumpără conținuturi digitale din uh, state, alte state membre din Europeană care să-i garanteze uh, încredere în piața unică europeană, dar care ar trebui să favorizeze și mediul de afaceri. Mi-aș dori același nivel de protecție pentru consumatori atunci când achiziționează conținut digital online și offline, apoi mai multă claritate în ceea ce privește drepturile consumatorilor în contextul bunurilor Uh, digitale tangibile, apoi certitudine juridică pentru companii și pentru consumatori, având în vedere revizuirea achiului pentru consumatori în acest an și garanția că aceste noi reguli nu uh, sunt, uh, uh nu sunt, uh, nu, nu sunt uh, confundate cu regulile cu privire la protecția datelor care fac obiectul uh, directivei cu privire la protecția datelor. În ce privește sfera de aplicare, uh, își face îngrijorări în ce privește monetizarea datelor. Unele state membre au hotărât să nu legifereze în acest domeniu și-ar dori să mai există și claritate în ceea ce privește uh, conținutul digital, ce este și ce nu este conținut digital. Și apoi atunci când contactul uh, se încheie, se încheie de exemplu, în domeniul uh, uh, TripAdvisor, a tweet-urilor și altor uh, servicii astfel prestate, ele nu iau capăt după încheierea contractului. Mulțumesc că două ore am petrecut într-o audiere. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru contribuție. Am făcut progrese uh, în ce privește această propunere și în ceea ce privește factorii uh, implicați. Există și uh, informaticieni care au uh, nevoie de uh, protecție. Să, toată lumea dorește să obținem această piață unică digitală. Acesta este obiectivul. Dar înainte să ne gândim doar la obiectiv, ar trebui să ne gândim. Modernizarea legurilor, uh, legilor uh, și a dreptului contractuale reprezintă mm, un mod foarte bun, dar avem nevoie de certitudine juridică atât pentru consumatori cât și pentru companii, pentru companiile informatice, pentru programatori. Definiția conținutului digital uh, O altă posibilitate de a remunera aceste servicii uh, decât în mod nefinanciar, nu ni se pare că introduce incertitudine juridic, juridică. Mă gândesc mai ales la contracte al căror conținut digital este, um, este remunerat cu um, în alt mod decât modul, modul pecuniar. Apoi trebuie să creștem încrederea consumatorilor astfel încât uh, toți mai mulți uh, clienți să cumpere bunuri online. Sunt foarte puțini în prezent. Uh, dar, pe de altă parte, nu cred că trebuie să supra reglementăm. Cred că trebuie să inovăm. Mulțumesc. Thank you for sticking to time. Mulțumesc pentru că ați respectat timpul alocat. John lui Cavad acum. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. E foarte frumos că mi-ați dat cuvântul, că nu l-am cerut, deci nu o să consum un minut și jumătate, pentru că tocmai am prez că petrecut trei ore împreună cu reprezentantul comisiei și cu ceilalți colegi ca să ajungem la un text echilibrat. Trei lucruri. În primul rând, Parlamentul vrea să se asigure de un echilibru corect al textului în favoarea consumatorilor, care sunt contractanți în această chestiune, nu doar consumatori de servicii. Apoi, vom fi foarte atenți la protecția datelor cu caracter instituțional, căci e vorba de o încălcare flagrantă la multe furnizori și, în al treilea rând, o să urmărim uh, de aproape chestiunea aceasta a rezilierei contractelor de lungă durată. Vreau să mulțumesc în general Comisiei pentru că ne-a pus la dispoziție un text care se apropie, nu este acolo, dar se apropie de un bun echilibru. 54 secunde mi-a trebuit, iată. Mulțumesc! Mulțumesc! Denis de Young acum. Nu e aici. Domnul Maștalca. Nu. Iulia Red atunci. Mulțumesc. Și verzii sunt de părere că această propunere vine la momentul potrivit și ca să uh, economisim din timp, refer doar la întrebări și aspecte problematice. În primul rând, în ceea ce privește delimitarea dintre cele două propuneri. Uh, am un telefon inteligent, mă gândesc că și dumneavoastră. Întrebarea mea este dacă vorbim despre conținut digital pe un mediu aici sau despre un bun tangibil. Eu aș crede că eh, indiferent de categoria în care se include, avem o problemă. Dacă e conținut digital, un buton de pe un telefon se poate defecta și asta intră în domeniul bunurilor tangibile. Pe de altă parte, dacă e un telefon inteligent, din punct de vedere al hardware-ului, acesta poate să funcționeze, dar software-ul este defectuos și atunci nu poți să-l folosești. Așa că n-aș spune, cum se spune la considerente, că software-ul este oarecum uh, un produs subordonat. N-ar fi bine ca software-ul de pe telefonul inteligent să fie abordat în propunerea privind uh, conținut digital uh, pe un anumit mediu și hardware-ul la bunuri tangibile? Apoi, întrebarea dacă, este, dacă avem de-a face cu bunuri, servicii sau altceva. În același timp, definițiile date pentru, de exemplu, servicii CLAT sunt servicii oricum. Asta nu împinge oarecum statele membre să trateze toate tipurile de conținut ca servicii cu problemele aferente? N-ar fi mai bine să avem un regim sui generis pentru conținut? Cam atât deocamdată și aștept răspunsurile din partea Comisiei. Marco Zulo. Domnul Zulo. Mulțumesc, dar uh, cedez dreptul la cuvânt. Doamna Ferrar atunci. Nu e aici. Să vedem cine altcineva mai solicitat să intervină. Calas, Maria Grapini, eu, mai vrea cineva să intervină? Caia. Mulțumesc. O să ref- mă refer și eu la o singură chestiune pentru a economisi un timp. Este vorba de chestiunile care țin de date în ceea ce privește finaliz- eh, rezilierea contractelor, consumatorul își poate primi datele, conținutul înapoi. Sunt pentru acest obiectiv al comisiei, însă formularea este foarte vagă pentru că vorbește despre conținut, conținut care poate fi generat de utilizator, dar vorbește și despre date personale și despre orice alte date. Și consumatorul când are imaginile în cloud, trebuie să le poată obține înapoi, dar nu cred că uh, trebuie să primească informații cu privire la câte eșecuri au avut uh, într-un joc, de exemplu. Comisia s-a gândit la acest lucru? În ceea ce privește legea pentru protecția datei, companiile trebuie să gestioneze datele. Și dacă nu suntem specifici cu privire la datele care trebuie anonimizate de companii, uh, companiile nu vor ști ce să facă. Ce părere are compania în acest sens? Și punctul referitor la platforme și faptul că există companii care au date și platformele au alte date, cum ar fi date referitoare la plăți. Prin urmare, cum se clarifică acest lucru în directivă? Mulțumesc! Maria Grapini. Mulțumesc foarte mult. Ehm, în primul rând vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru că s-a gândit la o asemenea directivă. Uh, așa cum a rezultat și din uh, discuțiile colegilor, cred că putem să mergem toți în aceeași direcție și anume să dorim o clarificare a unor termeni folosiți în proiect, să definim foarte bine sfera de aplicare, așa cum spunea și Evelin, Uh, și personal cred că, mm, chiar dacă este directivă și nu este regulament, cred că trebuie să avem un set de reguli bine definite și uh, aceleași în toate uh, statele membre, chiar dacă statele asimilează directiva în legislația națională, atât în ceea ce privește consumatorul, cât și în ceea ce privește contractele de vânzare, pentru că nu am rezolvat nimic dacă fiecare stat membru are alte contracte și alte definiții în contractele de vânzare. Și evident să fie o abordare Uh, unică, pe set de reguli armonizate, atât pentru vânzarea online și offline. Deci eu cred că aici trebuie să detaliem și să definim mai clar anumite concepte care acum în proiect nu sunt foarte clare. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Eu am niște întrebări foarte concrete. La articolul 3.1 la ce vă referiți când spuneți any other data, orice alte date? Dacă nu sunt date personale sau generate de utilizator, ce fel de any other data? La 5.2 vorbim despre furnizarea de conținut imediat dar asta nu ține neapărat de controlul persoanei de la care cumperi conținut, cum funcționează furnizarea conținutului respectiv. Poate e o problemă de legătură, de internet vă referiți la imediat sau prompt, cât de repede posibil. La articolul 6 vorbiți despre conținut care trebuie să fie um, cantitate, calitate, durată și versiune. Spuneți toate aceste lucruri. V-ați uitat, ați analizat aceste, acești termeni, ați făcut un studiu de impact pentru ei. Sunt foarte specifice și nu știu dacă nu cumva este copy-paste de la ceea ce folosim pentru bunuri tangibile. Și la articolul 13, aici unde vorbim despre furnizor care trebuie să returneze datele. Furnizorii trebuie să înceapă returnarea datelor de la primul click și ce înseamnă date generate prin utilizatorul consumatorului de conținut. Asta poate însemna că orice date ce au fost generate prin coduri sursă, de exemplu, trebuie să fie um, prezentate, trebuie să fie făcute publice, adică trebuie să-ți prezinți codurile sursă, pentru că aici apar probleme de concurență legate de IP-ul companiei în cauză. Deci trebuie pur și simplu să detecteze fiecare bit, fiecare um, uh, click, pentru că, într-adevăr, ar fi destul de problematic pentru furnizori. Și marea întrebare, cum se relaționează aceste lucruri cu regulamentul pentru protecția datelor și uh, directiva privind protecția consumatorilor, care este de asemenea în revizuire. Mulțumesc! Aș avea și eu o scurtă întrebare pentru comisie. Există o jurisprudență destul de consistentă în diferențierea dintre bunuri și servicii în situații care oarecum le implică pe amândouă. Și aș vrea să întreb dacă ați avut în vedere această jurisprudență, dacă ajută atunci când diferențiem între aceste două domenii. Mulțumesc! Înțeleg că asta este finele părții de întrebări. Poate dăm cuvântul comisiei să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Da, o listă destul de lungă de întrebări. O să încerc să le acoper pe toate și dacă mi-a scăpat ceva, îmi cer scuze și sigur răspund după aceea. Am să încep cu întrebările care au fost puse de mai mulți deputați, pentru că, evident, acestea sunt întrebări foarte importante. În primul rând, Întrebarea referitoare la legătura dintre online-offline. Vânzarea, uh, propunerea online și apoi relația cu uh, Regulamentul General privind protecția datelor, GDPR și CRD, drepturile consumatorilor. Deci, coerența cu alte părți ale achiului. O să încep de aici. În primul rând, legătura cu propunerea privind vânzarea online de bunuri. Este important să înțelegeți că în consultarea publică de anul trecut am constatat că un punct important Uh, care a fost menționat de majoritatea respondenților este că dacă avem un regulament privind conținutul digital, trebuie să fie aliniat în măsura posibilului, cât mai mult posibil cu legea actuală privind vânzările, adică directiva din 99. Și ni s-a părut o sugestie foarte logică, am încercat să facem asta în măsura posibilului, cu excepția cazurilor în care există aspecte specifice pentru conținutul digital dar în măsura posibilului am încercat să urmăm această directivă a vânzărilor. De exemplu, căile de atac uh, au aceeași ierarhie ca și în directiva vânzări, dar există aspecte specifice pentru că uh, diferența între reparații sau înlocuire nu are rost pentru conținutul digital, pentru că de fiecare dată primești un nou conținut digital. Asta este un exemplu de adaptare la caracteristicile specifice a naturii digitale. Apoi, relația cu Regulamentul General privind protecția datelor, GDPR, este important să știm că ambele acte se aplică și vrem asta pentru că pornesc din puncte, din perspective diferite. Această directivă privind protecția datelor vine din perspectiva drepturilor fundamentale, protecția vieții private, în timp ce această propunere încearcă să păstreze un echilibru între performanța și contraperformanța într-un contract. Ideea fiind că dacă produsul nu este uh, ceea ce s-a promis, nu este pentru ceea ce am plătit, atunci ar trebui să am anumite posibilități de a ataca această situație. Deci perspectivele sunt diferite și vrem și de altfel se și aplică amândouă pentru a asigura consecvență. Apoi, în ceea ce privește contractele, vorbim despre reziliere, pentru că vrem să ne asigurăm că ambele acte se aplică și că nu există o povară suplimentară la nivelul furnizorului. Principalul aspect important apare atunci când au fost furnizate date personale și în propunere se spune că furnizorul nu trebuie să folosească datele personale și orice alte date, any other data. Am ales această sintagmă pentru că vrem să acoperim și any other data, orice alte date, și în al doilea rând, dacă furnizorul a făcut ce trebuie să facă pe baza GDPR, adică să șteargă sau să anonimizeze datele, atunci uh, s-a, uh, și-a acoperit îndatoririle și în ceea ce privește contractul. Și ultimul punct, referitor la coerență cu directiva privind drepturile consumatorilor, CRD. Important de constatat aici este că există o consecvență destul de mare, pentru că ambele acte se aplică în mod complementar. CRD armonizează obligațiile precontractuale și dreptul de reziliere și acoperă toate contractele de consum. Prin urmare, acoperă și aproape toate contractele care sunt acoperite în această propunere. Singura diferență fiind că avem servicii pe conținut digital care sunt furnizate în schimbul datelor. Asta nu e acoperit, dar este una dintre cele două chestiuni pe care le vom analiza în revizuirea CRD. N-am vrut să schimbăm CRD când am venit cu această propunere, pentru că CRD e, datează din 2011 implementat în 2014, de ce prea nouă să o schimbăm. Și ne-am gândit, putem avea un exercițiu de revizuire în 2016 și avem în vedere întreaga gamă de aplicație a acestei de directive și în acest exercițiu verificăm exact acest aspect și verificăm și un al doilea punct specific și anume definiția conținutului digital, care este diferit în cazul CRD se limitează mai degrabă la vânzările tradiționale, dar diferența la nivelul rezultatelor este una foarte mică, pentru că există trei mici diferențe, și anume două obligații de informații precontractuale și o uh, excepție de la dreptul de reziliere. Deci aspecte foarte mici care pot fi abordate în exercițiul de revizuire a directivei CRD. Și un al doilea set de chestiuni a fost cum ne asigurăm sau de ce aplicăm. Haideți să încerc să reformulez. Cum abordăm lucrurile din cele două extreme? În primul rând, au fost mulți uh, eurodeputați care s-au referit la software-ul inclus. Domnul Gepfar a vorbit despre mașinile inteligente, da. Există multe alte exemple. O mașină de spălat, de exemplu, uh, care are software în prezent. Am avut trei alegeri. Am fi putut aplica regulile conținutului digital, vânzarea online a bunurilor sau un mix între acestea. Și am fost întrebat de ce nu am aplicat un mix între acestea. Practic, nu am vrut să aplicăm un mix pentru că ne-am pus în locul consumatorului normal, mediu. Și dacă aplici un mix de reguli, este o soluție tipică de aleasă pentru un avocat. Dar explică unui consumator mediu, neavocat, că uh, are drepturi diferite dacă mașina uh, de spălat nu mai merge în funcție de ce nu funcționează, o rotiță sau software-ul. E foarte complicat. Trebuie să avem niște soluții foarte clar, clar delimitate. Și de aceea am spus că avem alegerea între bunuri tangibile sau normele privind conținutul digital și că există criterii care um, vrem să funcționeze și pe viitor și care se spună, 1. Conținutul digital este parte integrală a bunului. Exemplul cu uh, mașina de spălat. Software-ul este parte integrantă a mașinii de spălat și uh, funcționalitatea sa se subordonează princip- principalei funcții a bunului. Scopul software-ului este ca mașina de spălat să spele hainele murdare. Și acum mă refer la mașină, pentru că aici lucrurile se pot schimba. Am mers cu o Tesla acum câteva luni, pentru prima dată, și a fost uluitor să vezi cât de mult software conține așa mașină. Dar software-ul din mașina respectivă are același scop, și anume să mă ducă de la punctul A la punctul B, într-un mod cât mai plăcut. Poate că pe viitor mașina va avea un alt scop, de exemplu un birou pe roți sau poate un instrument de divertisment sau de relaxare pe roți. Poate. Dar deocamdată, în primul rând, diferențierea aceasta va funcționa și pe viitor și ne uh, ajută ca această diferențiere să poată fi aplicată și peste 10-15 ani, când scopul mașinii se modifică, poate să aplică regulile privind conținutul digital. Dar diferențierea este una care va funcționa și pe viitor și asta din punct de vedere pragmatic al consumatorului mediu. Un al doilea caz este că conținutul digital, menționat aici de mai multe ori, este un conținut digital pe un mediu tangibil, de exemplu, muzica de pe CD sau filmul de pe DVD. Ce aplicăm? Încă o dată, avem trei posibilități diferite. Putem spune uh, reguli de la bunuri, reguli de la conținut digital sau facem o diferențiere? Încă o dată, diferențiere ar fi uh, soluția cea mai clară din punct de vedere juridic. Dar n-am făcut-o exact din motivul pe care tocmai l-am explicat. În prima variantă de document a fost soluția la care ne-am gândit, dar e ilogic și nu poți să explici consumatorului mediu. Și de aceea am spus că se aplică conținutul digital sau uh, bunurile, ca reguli. Și aici am încercat să vedem care este valoarea economică și factorii implicați ne-au spus că plasticul are o valoare care converge spre zero plus valoare este adusă de conținutul digital și de aceea am spus aplicăm regulile privind conținutul digital pentru că aceasta este adevărata valoare a obiectului, a structurii respective ca întreg. Și credem că Asta este logic și din punct de vedere al consumatorului. Dacă mi-aduc DVD-ul înapoi la magazin, nu mă deranjează dacă plasticul este zgâriat sau software-ul nu merge. Eu vreau să văd filmul și atunci am spus că regile privind conținutul digital este, reprezintă soluția. Și un ultim aspect, doamna Gebhardt, uh, a vorbit despre imprimarea 3D. Imprimarea 3D este un uh, aspect foarte important pe care îl abordăm doar parțial. Pentru că în cazul 3D există un fișier digital și dacă acesta nu funcționează, trebuie să interacționăm. Dacă, de exemplu, acasă imprimanta 3D vă permite să imprimați CD și dacă bunul respectiv este defect sau dacă faceți o daună cu bunul respectiv. Încă nu știm prea multe lucruri cu privire la imprimarea 3D pentru a rezolva lucrurile aici. Sigur că trebuie să ne ocupăm și de asta, deocamdată nu avem destule informații în domeniu. Și apoi o serie de întrebări foarte concrete care se referă la dispoziții specifice. O să răspund întrebărilor puse de doamna Ford, în primul rând. Ce înseamnă orice alte date? Datele personale sunt foarte clare pentru că ce aplicăm este definiția datelor personale din GDPR. Este foarte clar tot ceea ce ține de dumneavoastră ca persoană este considerat a fi dată personală. Orice alte date reprezintă restul orice nu poate fi legat de o anumită persoană, respectiv uh, intră în această categorie, any other data, orice alte date. Și întrebările referitoare la furnizarea care trebuie să fie imediată. Dacă facem o paralelă cu ce RD, unde se spune că există o perioadă de livrare de 30 de zile sau cât mai repede posibil cer târziu 30 de zile. E logic pentru conținutul digital pentru că acesta poate fi livrat instant prin internet, online, instant îl poate primi. N-ai nevoie de transportul cu camionul. Însă s-ar putea să existe situații în care furnizorul știe că are nevoie de timp. Am fost la audiere la ALDE și am dat un exemplu. Dacă cumpăr cel mai nou CD al lui Adele sau vreau să descarc un cântec, o melodie uh, care încă n-a fost publicată dar plătesc un abonament. Când furnizorul știe că nu poate livra CD-ul sau o anumită melodie, spune, asta se va întâmpla într-o lună. Și de aceea articolul 5.2 spune că, cu excepția cazului în care părțile au convenit altceva. Deci furnizorul are posibilitatea de a spune, iată, trebuie să prevedem, să prevedem aici un termen limită, un termen când acest lucru se poate face, în conformitate cu directiva. Domnul Fos a pus o întrebare. Libertatea contractuală. Conform articolului 19, toate dispozițiile directivei sunt, uh, țin de dreptul care produce efecte obligatorii și nu ne putem uh, depărta de această situație. Dar există două excepții. Articolul 19 are două dispoziții specifice de drept pozitiv, articolul 5.2 și articolul 6 aliniatul 4. Dar mai există o a doua categorie de excepții și anume cazurile în care consumatorul constată că există o eroare, știe că există un defect, cunoaște dreptul, cunoaște legea și se adresează furnizorului. Și la momentul respectiv, cei doi trebuie să aibă posibilitatea de a se pune de acord. Este o dispoziție care se regăsește și într-o altă directivă și noi am reluat-o aici cu aceeași uh, idee, pe baza aceleași idei. Și apoi o întrebare pusă de doamna Ford referitoare la 61A. Într-adevăr, funcționalitate, interoperabilitatea și alte caracteristici sunt termeni folosiți aici și a spus că nu putem face un copy-paste din legea vânzărilor. Lucru cu care sunt totul de acord, nici n-am făcut asta, pentru că menționăm puncte specifice care am constatat când am consultat problemele cu care se confruntă uh, clienții, că sunt problemele cele mai frecvente. Funcționalitate, operabilitate, securitate, accesibilitate, continuitate. Accesibilitate și continuitate sunt două uh, fețe ale aceeași medalii. Deci acestea sunt problemele pe care noi am considerat că trebuie să le menționăm atunci când consumatorul se confruntă cu probleme la nivelul conținutului digital. Și întrebarea dacă furnizorul trebuie să dea înapoi toate datele, conform articolului 13. Există mai mulți deputați care au pus întrebări similare, de exemplu, doamna Calas. Am, observat, am explicat foarte clar care este structura articolului 13 la B și C facem o diferențiere între acele date pentru care am plătit, pe care le-am plătit prin contraperformanță, la contrapartida, contraprestație. Și aici este important, pa chiar este cerut ca furnizorul să se abțină de la utiliza, refrains from use. Să se abțină de la utiliza este termenul pe care l-am folosit pentru că am vrut să acoperim datele personale și alte date am ales un termen generic care să le acopere pe amândouă și la considerentul 37 am spus că dacă furnizorul face ceea ce trebuie să facă în cadrul GDPA pentru date personale, și anume ștergere și anonimizarea, atunci și-a făcut treaba care revine pe baza 13b și anume se abține de la utiliza. Însă, alte date pentru care a plătit nu mai trebuie să fie plătite. Și se face și o diferențiere la ce, unde vorbim despre conținutul digital furnizat. De exemplu, am un conținut de stocare în cloud și acolo îmi stochez fotografii, fotografii de familie. Or any other person of my family, but they can... Deci pot să fie fotografii cu mine sau cu familia mea sau pot să fie fotografii cu un peisaj sau cu un apus de soare, care nu sunt date personale. Și un grup de experți uh, a studiat uh, chestiunea și deseori au găsit uh, clauze care permit furnizorului, practic, să folosească aceste date în orice scop. Deci pot să facă reclame cu fotografia mea Uh, cu uh, muntele meu sau cu uh, apusul de soare. Uh, Uh, am o colecție de apusuri sau de uh, clădiri din capitalele europene. Dacă le stochez pe cloud uh, și apoi serviciul de cloud nu mai funcționează, vreau să pun capăt um, contractului, dar nu pot să-mi recuperez pozele, aceasta m a determinat să nu-mi exercit acest drept. Eu cred că consum- noi credem că consumatorii nu trebuie să fie descurajați de a-și folosi aceste uh, drepturi uh, da, pentru că nu-și primesc datele sau le primesc în alt format uh, care nu poate fi transmis altui uh, furnizor sau trebuie să plătească sau să aștepte mult timp. Iată care e logica. Și cu asta cred că am răspuns și la unul dintre comentariile doamnei Colas. Doamna Colas a pus încă o întrebare. Ce facem cu platformele? cu uh, alte date, cum ar fi datele privind plățile. Doamna președinte, îmi cere să mă opresc, îmi cer scuze. No, answer Ms. Callas's question. Puteți răspunde la întrebarea doamnei Calas, dar uh, și atât, pentru că nu mai avem timp. Îmi cer scuze. Problema platformelor e foarte complicată. Platformele pot să fie furnizori sau intermediari. Dacă sunt furnizori, sunt aplicate, sunt uh, acoperite de directive. Uh, dacă sunt intermediari, atunci nu uh, fac obiectul directivei. Nu trebuie să respecte condițiile din aceasta, dar sunt totuși procesatori și controlori de date. Deci consumatorul are totuși dreptul să atace platforma. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru răspunsuri. Notez faptul că nu s-a răspuns în mod specific la unele întrebări. Unele erau întrebările tehnice ale mele și motivul pentru care am pus atât de multe întrebări este faptul că încercăm să înțelegem cum să Uh, punem în aplicare, cum se va pune în aplicare această directivă. De exemplu, uh, Julia a pus această întrebare în legătură cu smartphone-ul, nu s-a răspuns. Deci, poate vă putea ruga să ascultați uh, din nou uh, să, ședința, să vă uh, uitați din nou la ea pe internet și să răspundeți tuturor colegilor care nu le-ați răspuns. De exemplu, ce facem cu descărcările de conținut digital? ne returnează furnizorii datele când punem capăt contractului? Da, vom răspunde bilateral, spune vorbitorul. De asemenea, folosind platformele comisiei noastre, vom pune răspunsurile în domeniul public. Și dau cuvântul acum dom- dom- președinția domnului Svoboda. O ultimă întrebare pe care o adresez coraportorilor. Care vor fi următorii pași? Care este un posibil calendar? wir haben uns... Äh, uh, ieri ne-am întâlnit uh, împreună cu domnul Fos și cu secretariatul. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, eforturile depuse. Am cooperat foarte bine împreună. Am făcut mai multe scenarii posibile. Ne-am pus de acord ca înainte de vacanța de vară să pregătim un document de lucru pe baza căruia să putem avea o dezbatere în uh, luna iulie, în uh, cele două comisii, pentru a vedea în ce direcție s-ar putea îndrepta raportul nostru. Să pregătim pentru luna septembrie proiectul de raport, ceea ce înseamnă că în 7 septembrie o să vă transmit raportul pentru traducere ca să putem continua după aceea și apoi vom uh, stabili un text, uh, un termen pentru depunerea de amendamente. Sperăm să avem uh, o dezbatere în 29 septembrie, 13 octombrie termenul pentru amendamente și apoi în 7-8 noiembrie vom discuta amendamentele. Ne-am hotărât, ne-am dat seama că avem tradiții diferite la cele două comisii la Comisia Jurii și la Comisia IMCO, pentru că la IMCO întotdeauna ă, pregătim și discutăm amendamentele de compromis, ceea ce se pare că nu se face la Comisia Jurii. Ă, și ne-am hotărât să ă, ne-am întrebat cum putem proceda, având în vedere că avem aceste două tradiții. Avem deci două posibilități, ori în orice caz, eu nu pot să iau o decizie. Coordonatorii de la IMCO vor trebui să ia de- decizia, dar în orice caz, dacă uh, ne putem întâlni cu raportorii din umbră, uh, putem face o reuniune în afara plenului comisiei, în orice caz uh, facem, avem astfel de reuniuni de pregătire, deci am putea să câștigăm ceva timp și în 5 decembrie, de exemplu, să discutăm Uh, proiectul de uh, aviz, de raport, uh, să-l putem vota Iată ce am hotărât ieri, cu ocazia reuniunii de ieri, pentru că domnul Fos a făcut o altă propunere, ceea ce m-a surprins, uh, pentru că ieri ne-am pus de acord, dar uh, sper că toată lumea e de acord cu această procedură, pentru că uh, în acest an să putem finaliza activitatea în comisii și după aceea să trecem la plenară cât mai repede la începutul anului 2017, în cel mai târziu caz. Mr. Voss. Fost. Foarte pe scurt, o completare, dar într-adevăr ne-am pus de acord că dacă toate problemele sunt depășite sau cu cealaltă propunere ajungem la un numitor comun sau cel puțin uh, ne apropiem poziția, atunci am putea avea mai multă uh, uh, flexibilitate. E doar un indiciu ca să înțelegeți de ce avem o poziție diferită deci, deocamdată, uh, am stabilit calendarul, bineînțeles că el s-ar putea schimba dacă apar dificultăți. Okay, and in which case I'm gonna... Acum domnului Sobotă, dar cred că am ajuns la sfârșitul primei reuniuni. Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ai făcut-o, Vicky, să, copreșed... să coprezidăm împreună această reuniune. Foarte bine, mulțumesc!